vedem uh, cum uh, putem să evoluăm în cadrul uh, de dezbaterii și după aceea vă voi anunța momentul exact în care va avea loc alegerea chestorilor. Îl salut pe președintele în funcție al Consiliului European, domnul președinte Samaras și vă voi da de dată cuvântul, vă rog. Domnule președinte al Parlamentului European, stimați deputați, Domnule președinte, în primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru realegerea în funcție. De asemenea, însă, vreau să aduc și un omagiu uh, voinței de care ați dat dovadă în susținerea unei Europe Unite. De asemenea, aș dori să mulțumesc și domnului Barroso, aici prezent, pentru faptul că a apărat cu atâta ardoare idealul european și pentru faptul că și dânsul a putut trece în dreptul numelui său atâtea succese. Mă bucur să fiu astăzi prezent aici. Odată cu tratatul de la Lisabona și noua formulă a alegerilor europarlamentare, dumneavoastră v-ați îngrijit ca Jean-Claude Juncker să poată fi nominalizat în funcția de președinte a Comisiei Europene. Este vorba de o personalitate de excepție care și-a adus și până acum contribuția la construcția europeană. Acest loc uh, este unul de importanță majoră pentru mine, pentru că și eu am fost uh, la un moment dat, acum 10 ani, în calitate de deputat aici și m-am implicat și eu pentru viitorul popoarelor din Europa. Și multe din acele lucruri care astăzi sunt privite ca de la sine înțelese, pentru majoritatea dintre noi erau de uh, necrezut în momentul respectiv. Sigur, proiectul european are și slăbiciuni, dar merge mai departe. Și deseori se poate spune cu o viteză uimitoare. Constatăm acest lucru atunci când privim lucrurile cu o oarecare distanță. Pentru că există multe succese de care putem fi mândri în ultimele decenii. În decurs de un deceniu multe lucruri au devenit realizabile la care nici măcar nu le puteam gândi uh, cu mulți ani în urmă. Și de aceea vreau să vă salut uh, astăzi, în special pe cei dintre dumneavoastră care uh, sunt noi intrați în acest, deput, în acest Parlament. Astăzi sunt prezent aici pentru a vă prezenta analiza președinției elene. Prioritățile noastre în ultimele șase luni au fost următoarele. În primul rând să abordăm uh, deficiențele arhitecturale ale zonei euro, așa cum uh, au fost evidențiate de criză. În primul rând uh, să accentuăm Uniunea economică și monetară. Concluziile mecanismului unic de rezoluție împreună cu acordul interguvernamental cu privire la fondul unic de rezoluție constituie un pas major în finalizarea Uniunii Bancare. Uniunea noastră monetară este mult mai bine echipată în momentul de față pentru a face faza unor crize viitoare, dacă acestea se vor întâmpla. Apoi, în ceea ce privește locurile de muncă și creștere, aprobarea pachetului legislativ cu privire la resursele proprie va asigura o finanțare permanentă a politicilor UE. Adoptarea legislației în cadrul actului pieței unice 1 și 2 au contribuit în plus la îmbunătățirea competitivității. Acestea facilitează și protejează activitatea economică a cetățenilor și întreprinderilor. Voi menționa aici regulamentul cu privire la e-business și e-commerce, directiva cu privire la detașarea lucrătorilor, facturarea electronică și achizițiile publice și publicarea informațiilor nefinanciare de către întreprinderi, un aspect de asemenea important în combaterea evaziunii fiscale. În plus, s-a ajuns și la un acord cu privire la participarea Uniunii în ceea ce privește uh, creșterea de capital a Fondului European de Investiții. Acest lucru aduce o mai mare lichiditate pentru activitatea normală de creditare către economie, în special către IMM-uri. S-au uh, finalizat de asemenea și dosare importante de investiții, în timp ce s-au făcut progrese și în domeniile telecomunicațiilor și infrastructurii. O mai bună finanțare, mai multă flexibilitate pe piață, mai mult acces uh, pe piață pentru toată lumea, acces la chidități de către IMM-uri, mai multă transparență în întreaga Uniune, toate acestea constituie diferite aspecte pentru mai multă integrare și mai multă competitivitate. Cu alte cuvinte, o perspectivă mai bună pentru crearea de locuri de muncă, creștere și prosperitate. Asta în condițiile în care umbra uh, șomajului atentează la coeziunea socială și așa fragilă în multe din statele membre. În al treilea rând, gestiunea frontierelor și a migrației. Acestea prezintă o provocare majoră nu doar pentru statele din Sud, ci pentru întreaga Uniune Europeană, cu repercursiuni majore asupra creșterii economice și coeziunii sociale. S-au realizat uh, multe lucruri și aici, revizuirea listei de țări Uh, care au nevoie de vize pentru intrarea în UE, care să permită cetățenilor din circa 20 de uh, țări să călătorească în Uniunea Europeană fără viză. Și apoi adoptarea directivei cu privire la intrarea și uh, șederea a cetățenilor de state terțe în contextul transferurilor companii și a regulamentului Frontex. O realizare majoră a constituit-o adaptarea adoptarea liniilor directoare strategice post-Stockholm în domeniul libertății, securității și justiției, cu un accent asupra implementării principiilor solidarității în domeniul azilului, uh, gestiunii frontierelor și a migrației. Legătura între migrație și politica uh, externă a Uniunii și de asemenea dezvoltarea unei, unor politici eficiente de returnare, readmisie și uh, în domeniul vizelor. În al patrulea rând, uh, un uh, alt domeniu tematic important a fost redefinirea și relansarea politicilor Uniunii în domeniul maritim. O componentă cheie o reprezintă noua strategie de securitate în domeniul maritim, pentru prima dată, Uniunea Europeană a dezvoltat o abordare holistică, transversală, care va duce uh, rezultate mai bune în ceea ce privește mai bună protejare și promovarea securității și a, domenii, a intereselor economice ale Uniunii Europene. Strategia promovează principiile Uniunii și valorile Uniunii, statul de drept, democrația, respectul pentru drepturile omului, eficiența energetică și principiile de securitate, așa cum se reflectă în uh, legislația internațională ONU cu privire la legea mărilor. La nivel instituțional s-a adoptat un regulament cu privire la statutul și finanțarea partidelor uh, politice la nivel european și de asemenea fundațiilor la nivel european și e vorba de un salt calitativ în ceea ce privește democrația reprezentativă și în acest sens vă și felicit. O atenție specială s-a acordat și extinderii uh, pentru s-a acordat ajutor și statelor uh, care sunt înscrise în acest uh, demers. O, acum o săptămână s-a acordat statutul de candidat uh, Albaniei în timp ce acum 5 luni s-au început negocierile de adorare cu Serbia. În ceea ce privește Turcia, acesta are un statut special, lucrurile depinzând de modul în care se îndeplinesc obligațiile vis-a-vis -vis de Cipru. În total, președinția Elena a finalizat 67 de acte legislative și a avansat uh, alte 15 le- inițiative legislative acolo unde s-a putut ajunge la un consens între Comisie și Consiliu. Acest lucru s-a făcut în decurs de patru luni în loc de șase datorită um, alegerilor europarlamentare și am lucrat cu un buget uh, minim unde nu s-au cheltuit mai mult de 40% în final. Acum ne bucurăm de faptul că următoarea președinție, cea italiană, va prelua uh, conducerea și va promova în continuare aceste politici inițiative. Suntem uh, încrezători și optimiști că își vor depăși uh, așteptările astfel încât 2014 să fie un an de succes, un an mediteranean. Dragi prieteni, în ultimii ani Țara mea s-a confruntat cu provocări serioase. Unii au uh, prezis așa numitul Grexit, ideea că Grecia va trebui să iasă din zona euro. Alții au uh, prezis că zona euro uh, se va prăbuși. Am dovedit că au, nu au avut dreptate. Europa a funcționat. Uniunea noastră are probleme, dar are și capacitatea de a-și rezolva aceste probleme. Am demonstrat că dacă colaborăm, putem depăși astfel de momente. În vremuri de prosperitate, sigur că e mai uh, ușor decât în vremuri de criză. Am dovedit însă că Uniunea poate să uh, ducă la o modificare și a funcționării țărilor și că vom avea mai mult succes cu o economie mai competitivă și democrații mai stabile. În, urmă, în ultimele alegeri, cetățenii nu au votat împotriva Europei, ci pentru o mai bună Europa și cred că am demonstrat că putem aduce rezultate, deși mai sunt multe de făcut. Însă trebuie să facem mai mult decât atât. Trebuie să aducem Uniunea noastră mai aproape de inima cetățenilor europeni. Să demonstrăm că Europa nu este o serie de proceduri democratice pe care nimeni nu le poate urma. Este vorba de idei comune care trebuie împărtășite de toată lumea. Doar acum 100 de ani a început un uh, război devastator. Nu a fost singurul din acea epocă, dar uh, cel mai crunt. Și popoarele noastre s-au confruntat timp de decenii cu o serie întreagă de tragedii. Acum Europa este cea mai unită din toate timpurile și cea mai prosperă uh, Europa de timp, pe timp de decenii, dar acum cetățenii europeni trebuie să fie uniți de perspectiva lor comună și trebuie să simte Europa mai aproape de inimile lor. Cred că aceasta trebuie să fie prima noastră prioritate aici în Parlamentul European, de a aduce Uniunea mai aproape de inimile cetățenilor săi. Pentru că dumneavoastră, eurodeputații, reprezentați într-adevăr inima Uniunii noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Din partea Comisiei are acum cuvântul domnul președinte Barroso. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru Samaras, stimați membri ai Parlamentului European. Sfârșitul președinției elene înseamnă și sfârșitul unui mandat parlamentar și începutul altui an nou. Deci are loc într-o situație foarte specială. De asemenea, ultimele luni au coincis cu începutul ieșirii din criza gravă prin care a trecut Uniunea Europeană, probabil cea mai dificilă criză prin care am trecut de la crearea comunității europene în anii 50. Acum am început uh, calea spre redresare, însă drumul e lung. Și cred că E important că exact în acest moment o țară cum este Grecia, care a fost printre cele mai afectate de criză, a putut să arate eh, angajamentul european, eh, eh, calității sale de lider, nu doar să reacționeze la problemele de acasă, ci să contribuie în mod constructiv la agenda europeană. Deci aș dori să mulțumesc personal domnului prim-ministru Samaras pentru modul în care domnia sa și echipa sa foarte competentă și-au îndeplinit datoriile și responsabilitățile pe durata președinției acesteia într-o perioadă atât de specială. Uh, președinția Elena a reușit uh, să străbate cu succes uh, multe probleme și a muncit din greu pentru a face să se ducă la bun sfârșit uh, decizii importante uh, cu o, mm, sunt chiar într-o criză de timp din cauza legilor europene. Domnul uh, prim-ministru Samaras a enumerat lucruri pe care nu le voi mai repeta, ci vom mai concentra pe marile realizări legate mai ales de situația economică. Realitatea e că încrederea economică s-a îmbunătățit și este pe cale să se îmbunătățească și mai mult în Uniunea Europeană. Probabil că va fi o creștere de 1,6% în Europa în acest an și 2% în 2015. Cresc și investițiile, datoria excesivă colectivă se află sub uh, rata de 3% pentru prima oară de la începutul crizei. Alte șase state membre au ieșit din procedura de deficit excesiv, numărul total fiind acum de 11, mai puțin de jumătate din cele 24 de țări care se aflau în această poziție în 2011. Cred că asta constituie un progres și ne arată că noi am venit cu soluții care funcționează. În ultimele luni și după succesul uh, ieșirea cu succes a programului din, uh, din program, mă scuzați, de către Irlanda și implementarea cu succes a programului pentru băncile din Spania, a ieșit și Portugalia din acest program cu succes. Uh, situația din Grecia și Cipru s-a stabilizat și există semnale de îmbunătățire, mai ales în ce privește corectare a dezechilibrelor foarte importante. Știm că a fost un proces foarte dur. Domnul prim-ministru Samara și guvernul său știau asta mai bine decât oricine, dar după, ce aceste reforme, după aceste reforme dificile și necesare, în Grecia s-a redus și mai mult deficitul. Uh, Grecia și-a corectat dezechilibrele istorice în relațiile externe și își uh, recapătă competitivitatea în ciuda profețiilor uh, negative, Grecia a rămas un membru loial și integru al zonei euro și eu îmi reamintesc că nu, nu cu foarte mult timp în urmă, personal, eu personal a trebuit să discut aceste chestiuni nu doar cu uh, multe persoane din Uniunea Europeană și și din afara Uniunii care preziceau că Grecia va ieși din, din zona euro, că zona euro va face implozie, ba chiar că Uniunea Europeană se va dezintegra ar fi bine ca ei să recunoască că s-au înșelat. Stimați membri, nimeni nu neagă că redresarea e încă fragilă. Uh, creșterea este modestă. Șomajul, mai ales al tinerilor, cred, e cea mai mare provocare care ne așteaptă. Nu ne putem uh, permite o generație pierdută fără locuri de muncă, de aceea trebuie să accelerăm munca noastră și vorbesc și de Comisie și de Consiliu și de Parlament. Acum, practic, e posibil să facem mai multe progrese în această direcție pentru că s-au făcut realizări importante pe durata ultimelor luni. Unele din aceste evoluții au fost considerate de neimaginat acum câțiva ani. Dacă uh, ai fi întrebat analiștii din Europa și din afara Europei dacă ar fi posibil doar acum 2-3 ani de zile să avem o uniune bancară în Europa, să avem Uh, Banca Centrală Europeană care să guverneze băncile naționale, răspunsul ar fi fost că este ceva nerealist. Mi-am amintit când în 2012 am propus noi Comisia Europeană Uniunea Bancară, când am folosit cuvântul Uniunea Bancară, mulți au spus că e ceva complet nerealist. Nici măcar n-au acceptat expresia de Uniune Bancară <clears throat> vorbește de stabilitatea financiară, dar nu de Uniunea Bancară, mi s-a spus. Și iată că avem Uniunea Bancară avem un acord atât în legătură cu mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de, și fondul unic de rezoluție. Iată, un semnal al angajamentului nostru, uh, un semnal important pentru piețe și pentru cetățenii noștri că Uniunea Economică și Monetară va rezista și va fi completată. Dincolo de aceste uh, legi, legi foarte importante financiare, Uh, se va aduce stabilitate pe piețele financiare și se va readuce redresarea economiei, pentru că fără stabilitate e uh, imposibil orice perspectivă de creștere. Deci, dacă nu s-ar fi făcut munca asta pentru stabilitate, acum nu am fi putut vorbi de creștere la nivel uh, european și de impulsionarea ei. Apoi, semestrul european, altă chestiune importantă, a ajuns la viteză de croazieră și a dus la mai multă coordonare economică. De asemenea, e o precondiție dat fiind în altul nivel de interdependență a economiilor noastre cu recomandările specifice pentru fiecare țară convenite de uh, Consiliu săptămâna trecută și vreau să subliniez că a fost cu un acord unanim. Spun asta pentru că câteodată se crede că la nivelul uh, Consiliului se uită angajamentele asumate, dar eu repet, că aceste recomandări specifice pentru fiecare țară au fost adoptate în unanimitate, deci sunt obligatorii pentru toate guvernele, fie că e vorba de guvernele stânga, dreapta, de la nord, de la sud. Acest exercițiu acum face progrese reale. Ne aflăm acum în faza în care statele membre trec din faza de criză spre o perspectivă orientată spre reforme. Semestrul, de asemenea, ar fi fost de neînchipuit acum câțiva ani. Dacă am fi întrebat acum câțiva ani de zile, uh, oare într-o zi Comisia Europeană ar, va avea puterea să examine bugetele naționale înainte de adoptarea lor, uh, ni s-ar fi spus că e imposibil. Dar uitați că nu este doar posibil, ci a devenit chiar o obligație. Pentru că criza a subliniat interdependența uh, țărilor din Uniunea Europeană și semestru care ar fi fost de neînchipuit acum câțiva ani, a devenit un punct nodal al calendarului european și în guvernanța economică. Avem o dezbatere adevărată în legătură cu politicile economice naționale și în legătură cu ce se întâmplă în fiecare stat membru. Vreau să vă mulțumesc și să felicit uh, Parlamentul European pentru rolul constructiv jucat uh, în criză de timp și iată că s-a ajuns la un acord în legătură cu recomandările uh, specifice și guvernan- semestrul uh, guvernanței economice. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez și asta, e uh, complet falsă ideea care s-a răspândit în anumite țări că e vorba de un dictat de la Bruxelles sau al Comisiei Europene. Nu, nu așa funcționează lucrurile. Comisia Europeană propune, are rolul și puterea de a propune, de a adopta inițiative. Este și un arbitru obiectiv. Rolul comisiei este să verifice dacă recomandările sale au fost sau nu puse în aplicare la nivel național. Însă, deciziile, subliniez, sunt luate de către guverne, de toate guvernele, de miniștri de finanțe și până la urmă de prim-ministri tuturor țărilor noastre. Deci, Vă rog, e timpul să lăsăm deoparte aceste discuții și e timpul să nu mai dăm vina pe Bruxelles pentru decizii luate de guverne. Sper că uh, vor avea curajul să își respecte deciziile asumate colectiv. Și acum trebuie să ne concentrăm exact uh, pe punerea în aplicare. Și nu uh, e momentul să ne odihnim pe lauri, e nevoie de reforme, trebuie să facem mult mai mult, mai ales în ce privește ocupare, garanția pentru tineri, lupta împotriva excluziunii sociale, investiții, impozitare, progrese pentru uh, competitivitatea noastră în general. Au fost unele din evoluțiile foarte importante din ultimele șase luni, cele pe care vi le-am prezentat, deci semestrul european și, de asemenea, completarea unui Bancare. Însă sunt multe alte domenii în care trebuie să ne accelerăm munca. Cred că președinția italiană are uh, multe de făcut, mai ales în ce privește o acțiune mai concentrată pe lupta împotriva șomajului tinerilor. Înseamnă, ce putem noi face? E o întrebare. Ce putem face ca să utilizăm mai bine bugetul de, uh, un, uh, da, de 3 miliarde de euro pentru uh, anii care vin. E vorba de uh, un program mult mai mare decât planul Marshall. Avem un, un buget pentru următorii șapte ani care, dacă e folosit corect, ne poate ajuta foarte mult în ce privește investiții, investițiile care nu pot fi făcute neapărat uh, de către o țară anume singură. E vorba până la urmă de eficiență și de aceea m-au mulțumit uh, rezultatele ultimului Consiliu European în ce privește programul pentru uh, o reglementare corectă la nivel european. În ultimele șase luni acest așa numit program REFIT uh, uh și-a dovedit scopul. Am retras încă 53 de propuneri, deci din 2006 am înregistrat 293 de propuneri. E interesant că aceste cifre nu sunt niciodată spuse public. Și astăzi se vorbește în continuare de către birocrația de la Bruxelles. Noi luptăm împotriva birocrației și dați-mi voie să vă spun că dacă toate efort, guvernele ar face eforturile Comisiei Europene pentru reducerea birocrației, am putea avea un mediu mult mai bun pentru cetățenii noștri și mai ales pentru IMM-uri. Să nu uităm că 80% din bugetul european e administrat de statele membre și o treime din povara administrativă se leagă de, uh, legată de legislația europeană provine din implementarea națională. Cred că statele membre trebuie să creeze un mediu mai prietenos pentru afaceri, să reducă birocrația și e o, o uh, responsabilitate colectivă și a Comisiei, și a Parlamentului, și a Consiliului. Am discutat de asemenea și alte probleme importante pe durata semestrului. Nu voi repeta ce s-a spus deja aici în ce privește domeniul domeniul important al justiției, libertății, securității, chestiunea migrației. În final, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte și despre extindere, pentru că a fost o perioadă în care am uh, sărbătorit 10 ani de la uh, marele val de, migra- de uh, mă scuzați, extindere din 2004. Să nu uităm că în 2004 ne-am aflat eh, eram în 2004 la început al unui doar 15 eh, țări, acum suntem 28. Aproape s-a dublat, dublat numărul de state membre. E una din eh, cele mai mari realizări ale noastre din istoria europeană. Iată, avem un continent reunificat. De aceea, anul acesta ar trebuie să fie amintit de asemenea pentru că e vorba de uh, faptul că 25, acum 25 de ani a căzut uh, cortina de fier, um, Iată, acum 100 de ani a început cel de, uh, primul război mondial, dar în mai sărbătorim și 10 ani de la reunificarea Europei. S-a, s-a transformat o uniune a 15 membre într-una a 28 de membre, aducându-i pe toți împreună toate statele de la nord, de la sud, centru, periferice, est, vest, toate statele membre s-au uh, întărit din punct de vedere al economiei, democrației, al libertății. Letonia, care va avea președinția în 2015, iată, a intrat în zona euro. Lituania va deveni cel de-al 19-lea membru al zonei euro la începutul lui 2015 o țară care și-a uh, mărit bogăția de la 35% din uh, media PIB-ului european în 95 la 78% acum. Cifrele sunt grăitoare. Dragi membri ai Parlamentului, oare cum pot unii să mai aibă vederi negative în ce privește extinderea și reunificarea Europei? Cum pot oare să nu înțeleagă marele mecanism de convergență care creează oportunități care, care este Uniunea Europeană? nu doar pentru uh, noile state membre, ci și uh, ca factor de stabilitate pentru cei din jurul nostru. Consider că Europa trebuie să rămână deschisă, mai ales vorbesc despre Balcanii de Vest și ar fi o greșeală completă ca din cauza dificultăților actuale să ne închidem ușile. Nu, nu, avem de uh, făcut față unor provocări, sigur, uh, libertatea de uh, circulație este un principiu de bază, trebuie să combatem abuzurile libertății de circulație, dar ar fi o greșeală pentru Europa să-și închide frontierele. Recent am fost în Serbia și Albania și am văzut progresele pe care le fac aceste țări și ar fi ceva irresponsabil dacă nu am menține contactul cu aceste țări, dacă îndeplinesc condițiile necesare din punct de vedere democratic și economic să poată să ni se alăture atunci când vor fi gata. Deci, a fost o președinție foarte importantă în timpuri dificile. Primul ministru Samaras și guvernul uh, său au dat dovadă de angajare, angajament, capacitate, experiență. A fost cea de-a cincea președinție Elena. Au dat Uh, dovadă și de faptul că își respectă tradițiile naționale puternice. Și, iată, pot să folosesc trei cuvinte grecești care sublinează abordarea noastră europeană. Logos, deci să facem lucruri raționale și corecte pentru Europa, patos, să ascultăm toate părțile și să înțelegem nevoile cetățenilor noastre, noștri, mai ales cei care suferă mai mult, și etos, să ne păstrăm valorile europene de libertate, justiție, solidaritate. Și mulțumesc președinției Elene și vă mulțumesc noastră pentru atenție. Mulțumesc, domnule Barroso. Doamnelor și domnilor, înainte de a deschide dezbaterea, trebuie să vă spun că ne aflăm în întârziere cu respectarea ordinii de zi. O întârziere de 35, chiar 40 de minute. De aceea Cred că nu la ora 12.30 trebuie să înceapă voturile pentru chestori, ci abia la ora 13 și ar fi foarte bine să marcăm și pe ecrane această oră pentru toți cei care ne urmăresc acum. Voturile pentru alegerea chestorilor nu încep la ora 12.30, ci la ora 13. Dacă vom încheia dezbaterea mai devreme, putem să devansăm puțin acel moment ora 13. Trecem acum la dezbateri și din partea grupului um, PPE, domnul Kefalogianis, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, Europa din momentul creării uh, Europei Unite a făcut uh, doi pași înainte, dar și unul înapoi. Oricum, asta însă a însemnat un progres spre Europa creșterii economice, solidarității, libertății și democrației. Și cred că aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm în continuare și cred că și președinția greacă, chiar dacă uh, au existat circumstanțe vitrege, a reușit să mențină acest curs. Sigur că a fost nevoie de un mecanism economic de salvare, dar a fost nevoie și de stimularea creșterii economice și de creșterea locurilor de muncă și inclusiv în ce privește achizițiile publice a fost creat un sistem pentru e-banking pentru combaterea fraudei fiscale. În ce privește progresele în domeniul migrației, au fost adoptate directive inclusiv pentru uh, transferurile interne ale întreprinderilor în state terțe, deci um, pentru um, lucrătorii detașați. În Timp de patru luni, uh, președinția greacă uh, a adoptat 67 de norme legislative, alte 15 dosare legislative au putut să progreseze în ce privește spălarea de bani, protecția copiilor uh, atunci când există procese penale și aș putea să dau și multe alte exemple. Au fost făcute progrese în ce privește o mai mare solidaritate, a fost revizuit Fondul European de Solidaritate astfel încât să se poată progresa inclusiv în vederea extinderii Uniunii Europene uh, și deschiderii de negocieri cu Serbia, Albania, Muntenegrul au fost făcute uh, progrese. Domnule președinte, președinția italiană preia acum ștafeta și noi dorim președinției uh, italiene mult succes eu felicit președinția greacă care a reușit să determine progrese europene în timpul uh, mandatului său. Este importantă adâncirea structurilor democratice și uh, stăvilirea euroscepticismului. Mulțumesc! Din partea grupului S are cuvântul doamna Kylie. Agapite Proedre και Πρωθυπουργέ της Ελλάδος. Mulțumesc, domnule președinte președinte, stimate domnule prim-ministru, cooperarea între uh, partidele din Grecia presupune și implicarea noastră și s-au formulat aici niște priorități, combaterea șomarului, în special în rândul tinerilor, Uniunea Bancară, crearea de noi locuri de muncă. Uniunea Bancară este un aspect pozitiv pentru toate statele membre. Am văzut care a fost rezultatul um, votului la europarlamentare și a fost un mesaj clar și pentru Grecia. Ne dorim mai multă Europa, dar S-a evidențiat de asemenea că și că la nivelul Consiliului s-au făcut greșeli, ceea ce a făcut ca și partidele de extremă dreaptă să puncteze. Și acum trebuie să încercăm să mergem pe o cale care să arate că Europa pășește cu succes pe drumul solidarității. În Grecia acest lucru a fost posibil printr-un efort uh, extraordinar al populației din Grecia. Noi uh, nu am fost pregătiți să trebuiască să-i uh, protejăm pe cei mai slabi dintre cetățenii europeni. Eu sper că și președinția italiană să ducă în continuare aceste eforturi ale președinției elene atunci când este vorba de continuarea pe un uh, drum nou care să facă posibilă și unificarea tuturor popoarele în jurul acestei idei. Ceea ce are uh, și efecte asupra respectării tuturor reglementărilor stabilite de către <clears throat> Consiliu. Domnul uh, Maria are cuvântul pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Ca vicepreședinte al ECR, doresc să subliniem faptul că președinția Elena Uh, nu a produs niciun fel de succes. Și nu este o poveste de succes deloc. Uh, dacă mă gândesc la politicile aplicate în Grecia, țara mea, memorandumul a adus țara aceasta în genunchi. Din mai 2010 până astăzi, Grecia a avut împrumuturi de 240 de miliarde de euro, o sumă uriașă, mai mult de 120% din PIB. Închipuiți-vă cu uh, o astfel de sumă de bani. E clar că economia elena ar fi putut fi readusă pe linia de plutire, dar care e realitatea? 1.500.000 uh, de oameni uh, în șomaj, sute de companii care s-au închis, 40%, uh, cu 40% au scăzut pensiile și salariile, 40% din populația Elena sub pragul sărăciei. 120% din PIB, cu alte cuvinte. La ce au fost uh, folosiți acești bani? cincizeci de milioane de euro au fost folosiți doar ca să fie salvați oligarhii din Grecia, salva băncile. Grecia a devenit un cimitir social, pentru că prim-ministrul Samara s-a respectat uh, politicile troicii, deci a ratat ocazia să evo- evoce toate chestiunile pe care le-am discutat de zeci de ani deja în Grecia și cred că am putut vedea că sunt chestiuni foarte importante pentru situația financiară din țara mea. Ați ratat această ocazie, domnule Samaras, și vă aflați în fața Parlamentului European acum Uh, și vă spun că noi ne opunem troicii pe care dumneavoastră ați uh, susținut-o. Ați pierdut ocazia să puneți capăt politicilor de austeritate. Ați ratat ocazia să uh, combateți comisia, să acuzați pe domnul Draghi și să-l obligați să susțină populația elenă care a plătit 100% pentru uh, acele obligațiuni cumpărate de Banca Centrală cu o reducere de cel, cel puțin 40%. Deci uh, eșecuri uh, nu numai în Grecia, ci și în președinția uh, Uniunii Europene. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul doamna Sacorafa din partea Sângii Unite. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, din păcate, tratatul de la Lisabona a făcut ca președinția, ca instituția Uniunii Europene să nu aibă atribuții importante. Asta înseamnă că ă, deciziile nu pot fi decât transpuse în practică de președinție. Ă, cine trebuie să-și asume rezultatele unei președinții? Aici au fost menționate rezultate deosebite ale președinției grecești, dar eu cred că mai degrabă a fost vorba despre o activitate administrativă pe care președinția greacă a desfășurat-o. Din momentul în care a preluat ă, președinția, am constatat acest lucru. De fapt, președinția greacă a continuat politica neoliberală de uh, economii uh, severe, fără să se distanțeze de ea. Și asta a făcut că au existat în țara mea și în alte state din Europa crize umanitare serioase. Deci, uh, Grecia a fost un fel de experiment din acest punct de vedere. Nu au existat contracte tarifare, negocieri în acest sens. Uh, au avut loc multe concedieri, uh, statul uh, și-a redus asistența în caz de boală sau a redus pensiile. Asta pentru a putea să facă față Uh, plății returnării datorilor uh, și creditelor încheiate. Nu a existat o asanare economică, din păcate. Iar toate aceste lucruri au dus la o situație catastrofală. Cele șase luni de președinție greacă demonstrează că uh, politica Uniunii Europene este determinată de către guvernele statelor membre, fără ca Parlamentul European, cei care sunt aleși pe cale democratică în Parlament, să poată să influențeze substanțial lucrurile. Să ne gândim și vis-a-vis -vis de eh, Siria ce s-a întâmplat. Eh, deciziile eh, politice au fost luate de către șefii de stat și de guvern și mie mi se pare că această situație amenință de fapt democrația în Europa. Împreună cu colegii din Italia dorim să exprimăm dorința ca președinția italiană să nu repete greșelile de până acum. Mulțumesc uh, din partea uh, verzilor, domnul Gigold. Da, dragi colegi, dragi colegi, domnule Samaras, domnule președinte, în primul rând, trebuie să vă dezamăgesc. Nu sunt uh, grec și mă simt oarecum uh, străină în această dezbatere. Totuși, aș dori și eu să evidențiez câteva lucruri vis-a-vis -vis de ultimul semestru sub președinție Elenă. În primul rând, mulțumesc pentru finalizarea unei serii întregi de dosare care sunt foarte importante pentru stabilitatea piețelor financiare. În primul rând, uh, finalizarea Uniunii Bancare, care constituie primul pas pentru stabilizarea sistemului financiar din Europa și din această perspectivă, da, am făcut un mare pas înainte pentru Europa. Totuși privesc cu îngrijorare uh, faptul că Comisia Europeană lucrează acum la un proiect prin care băncile mici vor finanța în proporție mult uh, prea mare fondul uh, bancar de stabilitate, iar băncile de investiții vor fi scutite pentru că asta contravine uh, adâncirii Uniunii uh, Fiscale, așa cum a fost ea declarată inițial. Am discutat uh, foarte multe aici uh, proiectul uh, Comisiei, acel blueprint pentru Uniunea Bancară. Din multe lucruri uh, nu s-au finalizat. Era vorba de o politică care Uh, din păcate, nu a făcut absolut nimic în ceea ce privește uh, competitivitatea fiscală agresivă care există în Europa. Noi avem o uh, supraîncărcare a sistemelor sociale, de aceea discutăm în momentul de față despre uh, extinderea deficitului în ceea ce privește aceste teme pe care le-am menționat și a competitivității și fiscale și a celorlalte. Nu s-au realizat multe. Sper că se vor realiza în perioada viitoare. Mulțumesc. Care acum cuvântul din partea neafiliaților domnul Epitideos. Prin Apoligo, Chiros Barozo. Mulțumesc Domnul președinte Barroso a admis că Uniunea Europeană este mai democratică și mai solidă. Știți că democrația s-a inventat în Grecia antică și știți probabil și că Grecia contemporană uh, trece printr-o situație în care experimentează efectele memorandumului Troicii, deci foamete, șomaj, sărăcie, oligarhi la guvern, cum ar fi domnul Samara, domnul Veniselos. Cred că ei nu au respectat principiul de bază al democrației, nu au, nu au respectat statul de drept și asta a afectat unele din uh, articolele de bază ale Constituției noastre cea de-a treia forță politică a fost uh, marginalizată, uh, liderul său și șase parlamentari au fost uh, băgați la închisoare, cei care nu au fost băgați la închisoare nu au putut să ia parte la mm, manifestațiile partidului. Asta înseamnă o încălcare a principiilor democratice și ale statului de drept. Iată, trebuie spuse și aceste lucruri și trebuia să vorbească despre ele și domnul Samara, deci abordarea antidemocratică a partidului său. Și cred că trebuie să luăm poziție împotriva celor întâmplate în Grecia, să se încheie aceste persecuții uh, politice ilegale. Mulțumesc că ați depășit timpul de vorbire. Acum, doamna Șuica, dacă am pronunțat corect din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am constatat că majoritatea vorbitorilor angajați în această dezbatere sunt greci și se referă la probleme interne din Grecia. Eu aș dori să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Samaras și președinției eh, grecești pentru eh, toate eforturile făcute în timpul președinției, în ciuda dificultăților pe care Grecia le-a întâmpinat în această problemă. Deci, vă mulțumesc, domnule Samaras. Am luat cuvântul uh, și în momentul în care ați făcut prezentarea priorităților președinției grecești și vreau să afirm că ați uh, pus accentul pe politica maritimă în acel moment. Ați vorbit despre o regiune adriatică Ioniană uh, și aș vrea să spun că acest demers a fost încununat de succes și merită să continuăm activitatea în acest sens. În ce privește alte rezultate pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră, cred că ceea ce s-a întreprins în domeniul Uniunii Bancare și a mecanismului uh, unic uh, de salvare au fost de asemenea demersuri importante. Ehm, sigur că rămâne o problemă șomajul ridicat și mai ales șomajul în rândul tinerilor și sunt de acord cu spusele domnului Barroso că trebuie să continuăm eforturile de rezolvare a acestor probleme. Europa trebuie eh, ca în timpul președinției italiene să continue eforturile în acest sens. Mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul domnul Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. E vorba de o președinție elenă de succes sau de una pur administrativă? Sigur că președinția elenă a dus mai departe toate uh, temele care fusese reinițiate anterior și la 67 dintre aceste dosare au putut fi uh, finalizate, de exemplu uh, politica maritimă, mecanismul unic de rezoluție și alte astfel de dosare, însă președinția Elena a denumit și alte priorități, ca de pildă combaterea șomajului în rândul tinerilor. Și de asemenea și în domeniul migrației, în practică, ne-am fi așteptat la mult mai multe modificări. Domnule prim-ministru, eu v-aș propune să colaborați foarte strâns cu viitoarea președinție italiană pentru a uh, soluționa această problemă. Noi nu am asistat la multe inițiative concrete noi și totuși uh, s-au finalizat multe dosare. Ne întrebăm uh, de ce s-a încercat și în cazul Ucrainei să se ia, să se ia decizii, dar uh, sigur că e foarte dificil să duci mai departe procesul democratic în Uniunea Europeană. Aici nu am asistat la propuneri noi. Poate că uh, nu s-a constatat decât o continuare a procesului birocratic. Mulțumesc, domnule să Are acum cuvântul domnul Papadakis. Mulțumesc. Iată că președinția a avut succes în uh, misiunea sa de a se opune drepturilor uh, cetățenilor, drepturilor muncitorilor, uh, în a sprijini capitaliștii. PASOC și Noua Democrație, partidele acestea din Grecia, au vorbit și despre strategie, au susținut strategia Uniunii Europene S-a intervenit uh, în mod discreționar. Uh, asta se leagă de intervenția Uniunii Europene în Africa Centrală. Uh, președinția noastră a susținut această inițiativă, a susținut NATO care să intervine în Ucraina Uh, au fost uh, afectate drepturile cetățenilor. Partidul Comunist uh, Elen va lupta împotriva acestor măsuri luate împotriva poporului. Mulțumesc acum domnul Kefalogiani, sunt minut și jumătate. Tris Mulțumesc. Aș vrea să amintesc colegilor din uh, Grecia că ne aflăm la Strasburg și nu la Atena. Și uh, sigur că putem convoca în Parlamentul Greciei o ședință pentru a discuta problemele specifice țării noastre acolo. O altă observație. În ce privește sloganul PPE, uh, Uh, combaterea forțelor antieuropene în timpul campaniei a fost unul foarte bun, pentru că doar așa vom putea să contribuim la uh, consolidarea uh, comunitară. În al treilea rând, o Europa mai bună, uh, o Europa cu instituții europene uh, aprofundate, extinse, este importantă. Iar în ce privește criza, domnule președinte, faptul că uh, efectul crizei a fost atât de puternic în Europa a dovedit că nu am dispus de instrumentele necesare pentru a o combate. Statele Unite au folosit 6% din PIB pe plan federal pe pentru a consolida uh, Statele Unite. Noi am investit doar 1% din PIB pentru cercetare și inovare pentru a depăși criza. Cred că împreună trebuie să ne gândim cum uh, putem să uh, contribuim la mai multă Europa, la o Europa mai bună, pentru că Pacea din ultimele șase decenii se datorează viziunii europene, dar noi ar trebui ca și în statele din estul Europei acest, uh, această integrare să fie aprofundată. Mulțumesc pentru un minut, colegul Liberațchi. Z takim dużym uwagą wysłuchałem słów i pana premiera Samarasa i pana... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție intervențiile domnului Samaras și a domnului Barroso care spuneau că generația actuală a făcut multe lucruri care erau de neconceput uh, acum uh, câteva decenii. Acum, realizările pe care le-ați uh, menționat astăzi erau uh, proclamate și acum 25 uh, de ani. Să, trebuie să vă spun că tinerii de 25 de ani de astăzi nu vor să știe de astfel de realizări, ci de problemele lor, a șomajului. Și ei spun că nu mai cred într-o astfel de Uniune Europeană. Vom avea Uh, o nouă comisie, avem un nou uh, Parlament European. Va trebui să relansăm uh, economia pentru că problemele în domeniul creșterii persistă. Mulțumesc, domnule Liberațchi. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și are cuvântul domnul Klinkovici. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem predsjedniku vlade sam... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc primului ministru Samaras pentru uh, raportul său complet. Grecia a mai avut președinția și în 2003, când Croația și-a făcut ce era de a adera, așa că face mare plăcere să pot uh, sta astăzi în sală în calitate de membru al uh, Uniunii Europene. Vă felicit pentru strategia maritimă, o prioritate orizontală a președinției noastre și pentru adoptarea strategiei pentru Marea Adriatică și Ionică pentru că aceasta aduce împreună patru state membre și patru aspiranțe la statutul de stat membru. Și vă felicit și pentru completarea Uniunii Bancare și statutul partidelor politice europene care va contribui la consolidarea forțelor pro-europene în Parlament și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Mavridis. Mavridis. Domnule Mavrides, aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc. Aș dori să îl felicit pe premierul Greciei pentru rezultatele obținute în condiții deosebite grele. Sigur că s-au făcut și erori dar aș vrea să mă refer la un aspect care este legat de uh, regiunea uh, spațiului uh, Mării Mediterane, sud-estului Mării Mediterane. Aici există probleme energetice și care privesc de fapt întreaga Uniune Europeană. Eu sunt de părere că statele mici, membre ale Uniunii Europene, uh, trebuie să se poată baza pe sprijinul stratelor mari pentru ca noi să putem să uh, beneficiem de zonele comerciale maritime exclusive în interesul uh, țării noastre și a Uniunii Europene. Aș dori să salut și demersurile făcute vis-a-vis -vis de uh, apropierea Turciei de Uniunii Europene, dar și aici principiile europene trebuie să fie respectate. Doamna Teora are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. În timpul președinției Elene, primul ministru de externe al Turcia, Turciei la Consiliul de Asociere din Turcia. I-a prezentat uh, domnului Venizelos un text de 64 de pagini în care se spunea că Republica Cipru, ca stat membru a Uniunii Europene, nu există ca atare, deci este practic în moarte clinică, care este Uh, atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis -vis de un stat uh, membru care este prezentat ca fiind uh, în moarte clinică de către un stat candidat la aderare. Cum se poate ca prin ignorarea oricărei legislații să se solicite ca viza cipriotă să fie considerată nevalabilă pentru cei care doresc să circule în Turcia. Mulțumesc. Urmează nu. Colegii nu? Domnul nu. Ok, möchte nicht sprechen. Bun, nu dorește să intervină, atunci doamna Galpelț. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, în primul și în primul rând vreau să vă felicit pentru dumneavoastră și președinția Elena pentru munca realizată. Cred că v-ați concentrat pe creșterea economică, competitivitate, crearea de locuri de muncă și este o abordare corectă. Cea mai importantă sarcină pentru Uniunea Europeană și pe viitor, de altfel. Cred că ați avut succese în toate aceste domenii Eh, și puteți fi mândri de realizările eh, dumneavoastră. M-aș referi la una din misiunile cele mai importante, chestiunea șomajului tinerilor, care trebuie combătut cu orice preț, trebuie să le oferim tinerilor eh, locuri de muncă și programul Garanției pentru Tineri este un element foarte important în acest sens. Vreau să mă mai refer și la Uniunea Bancară, și ea foarte importantă. Sunt câteva dosare care sunt încă deschise. Din nefericire, n-ați făcut atâtea progrese, de exemplu, cu piața unică, dar în general ați avut o activitate foarte satisfăcătoare și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Galpelț. Acum domnul Denano, care totuși dorește să ia cuvântul. Oui, je n'avais pas demandé la parole. Mulțumesc. Nu am cerut cuvântul, dar dacă mi-l acordați, voi vorbi cu plăcere. Aș dori să-mi exprim solidaritatea cu poporul grec pe care îl cunosc în urma vizitelor făcute în această țară. Și vreau să vă spun că grecii au uh, dovedit că au mult curaj uh, pentru a traversa o perioadă care a fost atât de dificilă. Salut capacitatea lor de a rămâne interesați de Europa. Și vreau să spun că este foarte important ca popoarele europene să se simtă solidari în această Uniune comună. Mulțumesc domnului Denano. Dau cuvântul doamnei Jasnowiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie premierze, chciałam... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule prim-ministru, doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi președinției Elene pentru eforturile pe care le-ați făcut, în special pe marginea unui, unuia dintre cele mai dificile dosare și anume cel privind detașarea lucrătorilor. A fost ultimul dosar închis sub președinția Elena, în condițiile în care aveam deja probleme suplimentare în ceea ce privește campania pentru europarlamentare. Însă reprezentanții dumneavoastră la negocieri s-au descurcat foarte bine și am reușit să menținem închisă această cutie a Pandorei și vă mulțumesc dumneavoastră și echipei de negociere pentru că ați dat dovadă de credibilitate și responsabilitate. Și sunt uh, convinsă că atunci când veți traduce în politică națională această credibilitate și responsabilitate, veți uh, avea succes. Mulțumesc care acum cuvântul doamna Costa. Grazie, Presidente. E voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Președinția elenă uh, și-a desfășurat activitatea în condiții dificile și sper că o, s-a și schimbat politica noastră către zona mediterană. De exemplu, s-a evidențiat mai mult faptul că nu poate exista Europa fără o adevărată politică pentru Marea Mediterană și o nouă politică pentru imigrație mai solidară, mai atentă la drepturile omului, dar mai ales un capitol al acțiunii dumneavoastră cu ultima comunicare a Consiliului și a Comisiei în ce privește cultura. Sper că va fi o temă, sunt convins că va fi o temă pe care și-o va asuma și președinția italiană, vorbesc de valorizarea patrimoniului cultural, peisagistic, de mediu, ca una din marile resurse pentru un nou model de dezvoltare, creștere, pentru un nou model de turism cultural, o economie care să se bazeze și pe durabilitatea culturală și nu doar socială, de mediu și economică. Cred că această atenție a președinției elene, la fel ca cea belgiană din 2010, a îmbunătățit lucrurile care uh, se înrăutățiseră în strategia 2020. Costa... Mulțumesc, doamna Costa. Dau cuvântul doamnei Spirachi. Micro. Microfon. Atenție, vă rog să deschideți microfonul. Excuse me, I'm a very new one. Îmi cer scuze înnovenită. Domnule președinte, domnule premier al Greciei, președinția Greciei a demonstrat că uh, putem să facem față unor asemenea solicitări. Și Grecia a făcut față, dar să nu uh, ne păcălim. Este nevoie în continuare de sprijin uh, iar guvernul grec, care face parte și eh, este sprijinită de către un partid din care fac parte și eu, a trebuit să demonstreze că trebuie să se bazeze pe idei noi pentru un sprijin economic. Este vorba despre acele uh, obligațiuni pe proiecte care să stimuleze economia. Uh, au existat din acest punct de vedere uh, poziții favorabile din partea statelor membre și acel uh, test de stres pentru uh, bănci uh, trebuie să fie efectuat. Președintele, mulțumesc doamna Spirachis, are cuvântul colegul Crisobonos. Με την πρακτική της, η ελληνική προεδρία Mulțumesc. Președinția Elena a demonstrat în practică că a pus în aplicare politica elitelor europene. Ați dus mai departe la nivel uh, european această politică, o politică pe care o desfășurați, de fapt, și la nivel uh, național. Și este o politică a troicii, de fapt, care nu a consemnat rezultate pozitive pentru Europa, din potrivă, o politică care a creat Uniunea Bancară și pe care dumneavoastră o prezentați ca un succes. Însă acest lucru a dus la o reducere a încrederii în bănci, în special în zonele mai îndepărtate din Europa. Și este în general o politică care pe termen lung va duce la o destrămare a Uniunii Europene și uh, avem nevoie, de fapt, de Europa popoarelor și nu de Europa a capitalului pe care îl slujesc. Mulțumesc și acum pe finalul procedurii intervențiilor spontane, domnul Stelianidis. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aș dori să subliniez faptul că președinția Elena a avut mari realizări, mai ales în ce privește Uniunea Bancară. Într-o perioadă în care țara a trecut prin împrejurări foarte grave și într-o fază preelectorală toate acestea. Deci, ați dat dovadă de disciplină, v-ați împotrivit populismului. Dacă toți noi, europenii, dorim să continuăm aceste reforme majore spre o nouă Europa a integrării, atunci, trebuie să ne opunem populismului. Mulțumesc, domnule prim-ministru, și felicitări. Mulțumesc. Încheiem aici procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul acum domnului comisar Șetcovici pentru a interveni în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte stimați membrii ai Parlamentului European, domnule prim-ministru, când am vizitat Grecia la începutul președinției dumneavoastră, ați spus cât de importantă va fi această perioadă pentru Europa și pentru toate statele membre. Și dumneavoastră ați vorbit despre o președinție tip comeback. E bine, eu pot confirma că această președinție de tip comeback um, a fost încununată de succes pentru că țara dumneavoastră s-a întors pe piețele europene, începe să înregistreze din nou un progres economic și din partea Comisiei aș dori să subliniez eforturile pe care le-am sesizat din partea membrilor echipei dumneavoastră în fiecare uh, clipă uh, pentru uh, a putea să progresăm în demersurile noastre de adoptare a unor norme legislative. Iar în ce privește câteva din observațiile care au fost făcute astăzi, că președinția nu ar putea să joace un rol foarte important, nu este adevărat, pentru că experții din partea președinției lucrează în peste 100 de grupuri de lucruri și eu știu că există un angajament personal foarte important pentru a înregistra succese la finalul mandatului. De aceea eu doresc să mulțumesc uh, miniștilor dumneavoastră, ministrului Curculas, reprezentanților uh, permanenți ai dumneavoastră, directorilor cu care noi am colaborat foarte strâns, pentru că a fost o echipă foarte bună și efortul colectiv a dus la rezultate impunătoare. Câțiva dintre vorbitori uh, s-au referit la importanța Uniunii Bancare, la pieței unice, de asemenea a rezoluției privind lucrătorii detașați. Toate aceste măsuri au fost foarte importante, inclusiv cele legate de e-government și de um, e-procedure. Deci, um, fie că este vorba despre domeniul afacerilor interne, fie că este vorba despre demersurile în domeniul extinderii. Ehm, au fost progrese care s-au datorat eh, activității ehm, echipei dumneavoastră și eu doresc să îmi exprim eh, colegilor dumneavoastră mulțumirile mele personale pentru activitatea foarte bună desfășurată și în pregătirea diverselor reuniuni la nivel înalt eh, pe plan european și uh, cred că uh, tot ceea ce s-a realizat va fi important, uh, inclusiv în experiența dobândită în alegerile europene. Președinția dumneavoastră s-a desfășurat într-o perioadă dificilă pentru Europa. Acum, la șase luni după ce ați preluat acest mandat, eu cred că noi uh, ne aflăm acum pe o bază economică mai bună și eu uh, doresc sării dumneavoastră și cetățenilor dumneavoastră uh, succes în acest comeback din punct de vedere economic. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnului comisar Șefcovici, iar acum din partea Consiliului domnul premier Samaras. Well, I would like to thank, uh... Ei bine, eu aș dori să le mulțumesc că doamnelor și domnilor deputați, pentru comentariile pozitive făcute la adresa președinției elene, în special în ceea ce privește strategia maritimă și de securitate, care include zone maritime și respectarea legislației internaționale în domeniu. S-a vorbit de asemenea de uh, soluții oferite în ceea ce privește deficiențele care au existat în ceea ce privește arhitectura euro. Așa cum a spus un coleg, s-a pus accentul în dezbatere în special asupra Greciei și nu a Europei. Și de aceea cred că se impune se impun niște răspunsuri. Atunci când a apărut uh, criza bancară, Uniunea Monetară nu dispunea de instrumente. Nu au existat uh, niciun fel de construcții, uh, fond uh, de salvgardare, fond de rezoluție și așa mai departe. Acum cred că suntem mai bine pregătiți să abordăm crize înainte să se petreacă chiar. Acum, foaia noastră de parcurs, de ieșire din criză, este în picioare. Eu am fost printre cei care au criticat uh, politicile abordate, însă misiunea mea în calitate de prim-ministru, începând din 2012, nu a fost aceea de a mă angaja în discuții critice cu privire la calea perfectă de stabilizare, ci să vin uh, cu soluții la problemele structurale ale prezentului. Am modificat ce s-a putut, am implementat ce trebuia și, în final, am furnizat rezultate. Nu a fost ușor, nu a fost uh, nedureros. Și, dragi prieteni, am uh, efectuat cea mai mare ajustare fiscală din toate timpurile, în cel mai scurt uh, timp. Am corectat deficitul nostru cu 8% în 2 ani. Am stabilizat o economie în colaps. Am venit cu un surplus primar cu un an înainte de programarea inițială și ne-am putut uh, reîmprumuta pe piețele internaționale mai rapid decât ar fi crezut toată lumea. Și în pofida măsurilor de austeritate am întors trendul în ceea ce privește șomajul și acum, iată că constatăm finalul unei recesiuni de șase ani, intrăm pe calea revenirii și prognozele unei creșteri robuste uh, în următorii ani există deja. Da, Grecia a suferit foarte mult și da, Oamenii din uh, țara mea încă suferă. Este prima, primul lucru pe care l-am spus atunci când m-am întâlnit cu liderii străini în ultimii ani. Însă acum lucrurile se îmbunătățesc. Acum, la doi ani după ce am preluat și în uh, câțiva ani, sper să fie doar o amintire proastă. Dacă ne uităm uh, acum la exemplu Argentinei, o țară foarte bogată care a dat faliment în 2002 și iată, după 12 ani, sunt în continuare în criză, iar uh, în pericol de a se prăbuși. Iată ceea ce n-am vrut să se întâmple în Grecia și am făcut-o cu sacrificii, dar și cu maturitatea uh, populației elene și hotărârea guvernului pe care îl conduc. Unii n-au vrut să se schimbe nimic în Grecia. Unii fac în continuare tot ceea ce pot pentru a bloca modificările și proiectele de privatizare, pentru a îndepărta pe investitori, pentru a menține țara în uh, această stare mizeră și unii folosesc uh, uh, această situație doar ca pretext pentru a ne scoate din euro sau uh, folosesc pretextul deficiențelor zonei euro pentru a demola zona euro. Noi nu le permitem să facă acest lucru și ne mândrim că n-am făcut-o pentru că, într-adevăr, lucrurile se ameliorează în Grecia, acolo unde uh, am reușit să depășim încet, încet cea mai uh, puternică criză din ultimele decenii. Și pe final, trebuie să spun uh, deputaților că nu trebuie să îmi cer scuză față de extremiști sau populiști din orice tabără ar veni. Trebuie, eu îmi servesc doar țara și nu trebuie să îmi cer scuze față de persoane care își doresc să nu se schimbe nimic, care încearcă să blocheze, așa cum vă spuneam înainte, investitori, privatizări și cred că nu nu e de demnitatea țării mele și de altfel a niciunei țări să trăiască din bani împrumutați. Am pus uh, capăt acestei situații și cred că doar în interesul țării pe care o conduc. Am spus și înainte, Grecia este o democrație și democrațiile urmăresc uh, acțiuni și nu convingeri. Membrii uh, ai zorilor aurii sunt puși sub urmărire penală datorită uh, acțiunilor pe care le-au întreprins și nu datorită convingerilor. Zorii aurii sunt puși sub urmărire ca organizație criminală pentru că membrii săi sunt implicați în infracțiuni. Și Grecia a suferit uh, de pe urma naziștilor, acum 70 de ani, cei mai Uh, mari tirani care au existat. Trebuie însă să repet încă o dată că liderii zorilor aurii sunt puși sub acuzare pentru ceea ce au făcut, nu pentru uh, convingeri și sunt uh, puși sub urmărire de uh, justiție și nu de guvern. Și asta este regula în orice democrație din lume. Și aș dori să mai adaug uh, vis-a-vis uh, -vis de ce s-a spus vis-a-vis -vis de OMG-uri. Ne bucurăm că acum, pentru prima dată, un stat poate să interzică unilateral organismele modificate uh, genetic, așa cum s-a decis acum o lună de către Consiliu. Și un ultim uh, aspect în ceea ce privește criza din Ucraina. Președinția, în strânsă cooperare cu Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, a urmărit o abordare bazată pe două căi, deci pol- soluție politică și mai multe sancțiuni dacă va fi nevoie. Și aș dori să închei prin a spune că suntem într-o permanentă colaborare cu viitoarea președinție italiană Uh, pentru următorul semestru, care sunt convins va fi unul de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Am ajuns la finalul dezbaterii. Dezbaterea este încheiată. Întrerup uh, reuniunea până la orele 13, când vom continua cu alegerea chestorilor.